Ren a renunțat la funcția sa de vicepreședinte. Termenul pentru depunerea candidaturilor e miercuri până la ora 16.18. Candidaturile pot fi depuse la biroul Direcției Generale în clădirea lui Weiss la SP Peisaje de la Prezidons la biroul președinției. În biroul președinției pot fi depuse candidaturile. Declarația de interese a candidatului trebuie să fie atașată. Alegerile vor avea loc miercuri.